Uh, reforma sectorului fructe și legume din 2007. Uh, Aveți cuvântul timp de 4 minute. Mulțumesc. E târziu, așa încât o să subliniez uh, importanța acestui raport pentru cei care lucrează în acest sector în statele membre. Sunt uh, diferite uh, aspecte pe care trebuie să le avem în vedere. Uh, actuala organizare a pieței trebuie să rămână o prioritate pentru sectorul fructe și legume Studiile făcute arată că regimul actual al legumelor și fructelor este complex. Uh, nu trebuie simplificat uh, acest regim, însă trebuie să atragem atenția asupra faptului că e nevoie de fonduri care să permită gestionarea uh, organizațiilor de producători. Putem să vedem că există uh, Uh, uh, un deficit de lucrători uh, calificați, de manageri calificați. Aș vrea ca acest lucru să reasă foarte ca și să fie preluat din acest raport. Apoi, mecanismele existente nu au fost utilizate uh, suficient, în suficientă uh, măsură. Au existat întotdeauna uh, Uh, probleme de ordin uh, fitosanitar sau uh, generate de embargoul Rusiei. Uniunea Europeană trebuie să susțină în continuare toate sectoarele care suferă în urma embargoului rusesc. În acest raport cer Comisiei să-și intensifice eforturile pentru a-i proteja pe agricultori, uh, de practicile comerciale neloiale uh, practicate uh, de mari uh, producători, de marele, marile magazine cu amănuntul de hipermarketuri. De asemenea, este nevoie să se asigure o reînnoire a forței de muncă Uh, în acest domeniu. Tinerii trebuie să fie uh, pregătiți. În raport spun că numai 7,5% din uh, agricultorii din Uniunea Europeană sunt sub 35 de ani aceste organizații, dacă sunt mai eficiente și mai atractive, atunci și tinerii se vor îndrepta către astfel de activități. Eh, din păcate, auditoriul eh, nu este prea numeros eh, astăzi, dar poate că mâine, prin vot, o să vă spuneți punctul de vedere. Mulțumesc pentru indulgența dumneavoastră. Avem acum procedura cash de doamna Petia. Predsjednice, prije svega čestitam. Mulțumesc. În primul rând, aș vrea să îl felicit pe raportorul Nuno Melo pentru acest raport excelent. Trebuie să simplificăm procedurile europene și naționale de înregistrare și să reducem povara administrativă. E important să sporim stimulentele în așa fel încât să, acest, să putem crea organizații în acest domeniu. E important să există organizații de producători, deocamdată doar unii producători s-au asociat deci, și mult prea puțin. Majoritatea producătorilor nu beneficiază acum direct uh, de pe urma regimului european, iar importul de fructe și legume ia amploare. Pe când cei din plan local, producătorii locali, se confruntă cu practici neloiale de concurență. Procedura este prea complicată, la fel este și în Croația, așa că cer uh, ministrul agriculturii să îi capaciteze pe producători. Domnul Frunzulică. Gida. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru a consolida organizațiile de producători în lanțul de furnizare prin crearea de stimulente pentru asociații și pentru cooperarea transnațională este o măsură foarte importantă care trebuie sprijinită. Organizațiile de producători au devenit esențial pentru politica agricolă și ar trebui să fie încurajate să se dezvolte la toate nivelurile, mai ales în statele membre în care numărul acestor organizații este încă mic. Cred că organizațiile de producători ar putea fi instrumente bune pentru a combate uh, practicile neloiale, Uh, și pentru a ajuta uh, producătorii, pentru că aceștia au fost loviți puternic de um, interdicția rusească care se va extinde până în 2016. Cred că Uniunea Europeană ar trebui să continue toate uh, măsurile de sprijin până la refacerea pieței. Dar cu siguranță trebuie să impunem și noi sancțiuni Rusiei. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Marias. Κυρία Πρόεδρε, οι Έλληνες παραγωγοί οποροκυπευτικών προϊόντων producătorii de fructe și legume, în ciuda faptului că au fost uh, afectați uh, grav de embargo rusesc, nu au primit uh, compensații se confruntă în momentul de față cu probleme din cauza condițiilor climatice nefavorabile anul acesta și sunt în continuare victimele marilor distribuitori. Grecia cere uh, eliminarea primelor speciale pentru agricultori a existat uh, o descreștere de 1,5 miliarde de uh, euro, iar taxele au crescut. Trebuie să uh, susținem producătorii de fructe și legume, dat fiind că fără o subvenție producătorii nu pot să progreseze. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune următorul orbitor. Domnule raportor, Aș vrea să vă atrag atenția asupra unor două elemente pe care le-ați menționat în raport. Mm, sunt subiecte foarte importante pentru mine. Aveți ambiția de a face ca Europa să se axeze pe calitatea fructelor și legumelor. Acest lucru este esențial și mi-aș dori ca protecția internă să fie protejată. Să protejăm originea fructelor și legumelor. Este asul din mâneca Europei. Tinerii sunt, e minunat că vrem să-i includem în sectorul agricol și este o idee foarte bună totodată. Eu cred că sectorul nostru agricol nu poate decât să profite din asta. Mulțumesc, domnul Viegas. Um situația aceasta este una paradoxală. Regiunile agricole sunt în suferă foarte mult din cauza producției uh, scăzute de fructe și legume, consumul scade, ba chiar în unele zone și în unele țări sub nivelul recomandat de Organizația Mondială a Sănătății. Marile concerne dictează cum să trăiască tinerii noștri. Se spune că e nevoie de mai multă flexibilitate, că trebuie să ținem cont de realitățile din anumite regiuni. De cealaltă parte, vedem că Există probleme în acest sector în continuare. Nu putem să rămânem în această iluzie în continuare. Nu putem să credem că vom combate problema cu mijloace din ce în ce mai reduse. Tendința este liberalizarea pacului pe de întregul, dar acest lucru nu e de bine pentru fermierii noștri. Muchas gracias, señora. Următorul vorbitor. Quisiera, ante todo, felicitar al ponente, señor Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să-l felicit pe domnul Melo pentru munca excelentă. Acest raport este extrem de important pentru noi și arată foarte clar care sunt principalele două probleme cu care se confruntă uh, sectorul fructe-legume. În primul rând, concurența neloială din partea țărilor terțe care produc în condiții care nu sunt permise în Europa dar pe care le, dacă le permitem să exporte către noi și lanțurile de distribuție care exploatează fermierii și îi plătește cu bănuți. În sudul Europei ă, chiar avem o mare problemă, în ciuda faptului că există un deficit de fructe și legume. Raportul arată clar că trebuie să luăm măsuri urgente, pentru că altfel tinerii vor continua să părăsească agricultura. Agricultorii au senzația că au fost abandonați de Europa și pe bună dreptate. Domnule Hogan, Recent ați fost în Valencia, în țara mea, ați văzut ce fac producătorii acolo și cooperativele, dar toată această muncă nu va ajunge nicăieri dacă aceste programe nu vor fi rezolvate. Mulțumesc pentru a termina, domnul Hannett. Thank you very much, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Nu o să insist asupra politicii agricole uh, comune în uh, general, pentru că Uh, eu cred că statele membre ar putea să gestioneze problema mult mai bine. Acum, referindu-mă la raport, vreau să îl felicit pe raportor, pentru că a spus că cu cât sistemul este mai simplu, cu atât e mai ușor pentru uh, fermieri. Uh, am văzut am discutat în ultimele săptămâni cu tineri și am văzut care este atitudinea față de agricultură, faptul că uh, tinerii nu se implică în agricultură uh, este o problemă. Apoi copiii nu mănâncă suficiente fructe și legume. Cred că trebuie să facem mai mult în această privință. Există un pericol cu această abordare de uh, sus în jos. Uh, deci, ă, menținându-mă la tema acestei dezbateri, trebuie că avem nevoie de o abordare care să atragă și nu să pedepsească. Ă, domnul ă, comisar Phil Hogan are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și eu, domnului Melo, pentru raportul domniei sale, care îmi permite să mă refer la unele din subiectele ridicate uh, legată de sectorul fructe și legume. Foarte pe scurt. Uh, Mult, mulți vorbitori au vorbit despre uh, interdicția rusească. Într-adevăr, uh, asta subliniază vulnerabilitatea sectorului. Surplusul de produse perisabile duce la mutații ale pieței și la distorsionări ale prețurilor și examinez această situație pentru a vedea ce se poate face pentru acești producători. Uh, arată și importanța um, organizațiilor mari de producători ca să poată face față unor asemenea situații. Uh, regulamentele existente oferă anumite pârghii de negociere cu hipermarketurile. Și de aceea salutăm raportul domnului Melo care subliniază modul în care organizațiile de producători pot fi și mai consolidate pentru a deveni și mai productive. Regimul fructelor și legumelor în UE este pe ordinea de zi politică a Comisiei. Președintele mi-a cerut uh, ca în primele 12 luni de mandat să mă ocup de acest uh, subiect uh, și anume să creștem atractivitatea producătorilor, să creștem certitudinea juridică și să reducem povara administrativă. Vom face un exercițiu de simplificare în acest sector pentru a vedea ce legislație poate fi eliminată, astfel încât să avem un cadru legislativ mai clar și mai simplu. Uh, nu vor exista modificări majore în acest an, dar producătorii rămân piatra de temelie a regimului și este nevoie să modificăm legislația fundamentală, ceea ce nu se va întâmpla în uh, acest moment, pentru că acum ne concentrăm pe legislația secundară. Practicile incorrecte sunt, iar, uh, incorrecte sunt iarăși pe ordinea noastră de zi, pentru că știți foarte bine că uh, acestea există și că în momentul de față nu există niciun fel de recurs la nivel european, dar din ce în ce mai multe state membre au început să reglementeze situația la nivel uh, național, în special în uh, Regatul Unit și în Spania. Și o să lucrez în continuare cu doamna Bienkowski, care este comisar de fond pe acest subiect, pentru a rezolva uh, subiectele care au fost uh, aduse în atenția noastră în această seară. Comisia a solicitat lanțului alimentar să fie de acord cu o autoreglementare pentru moment. Și uh, este, acest lucru a început din 2011. Uh, actorii implicați aplică o inițiativă uh, proprie dar, din păcate, nu toți actorii participă la această inițiativă pentru moment. Uh, Vom face o evaluare a situației existente și a practicilor neloiale până la finalul acestui an și vom vedea încotro putem să mergem de acolo. Salutăm încă o dată inițiativa Parlamentului European și salutăm uh, raportul domnului Melo care uh, va uh, continua dezbaterea în ceea ce privește reforma atât de necesară sectorului fructe și legume. Mulțumesc! Mulțumesc! Dezbaterea s-a închis.